El señor presidente. Buenos días, queridas amigas, queridas... Bună dimineața tuturor, dragi colegi, dragi prieteni! Iată că începem lucrările noastre, iar primul punct de pe ordinea de zi despre care vom discuta în această dimineață este raportul domnului Deutsch cu privire la Banca Europeană de Investiții, raportul anual pentru anul 2008. Mai întâi vom da cuvântul domnului raportor, colegul nostru Thomas Deutsch, care are cuvântul timp de patru minute. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați acordat cuvântul, domnule președinte.